a întreprins deja toți, toți acești pași. Deja mie mi-a spus că discută cu uh, un reprezentant al Ministerului de Afaceri Externe de la, uh, uh din Maroc. Autoritățile din Cipru mm, mi-au spus că domnul Ioanes Casulidis a devenit ministru de externe în martie în Cipru. Vreau ca în numele întregii instituții să, îi, să îl felicit pe domnul Casulides pentru această numire. Va fi înlocuit de Andreea Spițilides din 4 martie. A fost deja înlocuit. Îl felicităm așadar pe vechiul nostru coleg Casulides și urăm bun venit noului nostru coleg. Potrivit uh, aliniatului 7 din regulamentul de procedură, un eurodeputat, dacă este ales direct, va elibera uh, locul său în Parlamentul European. Asta s-a întâmplat pe 1 martie, motiv pentru care noul nostru coleg, domnul Pițilides, uh, va intra în Parlamentul European din 4 martie. Am luat la cunoștință acest fapt. Potrivit uh, articolului 3 cu 2, acest coleg va participa în calitate de membru de plin la toate reuniunile noastre până când va fi verificat mandatul său și până când se va constata că totul este în regulă. Dacă se va constata că nu deține nicio altă funcție care să contravină funcției de euro, eurodeputat, obligațiilor de eurodeputat, atunci uh, acesta va fi considerat, după cum spuneam, membru cu drepturi de pline.